ora Trecem acum la explicațiile de vot. Aș vrea să vă rog să părăsiți plenarea cât se poate de repede pentru a permite colegilor care vor să rămână să intervină la explicațiile de vot în condiții normale. La parola per la relazione. Are cuvântul acum domnul Langen pentru raportul suplimentar uh, cu privire la medierea asigurărilor. Are cuvântul domnul Maulu în acest context. Onorevole Maulu, în aula? Sunteți în sală, domnule Maulu? Dacă poate... La parola non... Are cuvântul... Domnul... Per un minuto. Are cuvântul domnul, domnul Mamichis un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva care va intra în vigoare cu privire la intermedierea asigurărilor este unul din pașii cei mai importanți pentru uh, în punerea în aplicare a drepturilor cetățenilor UE, mă refer aici din punct de vedere legal, dar mă refer la persoanele fizice și la persoanele juridice care lucrează în interiorul sau exteriorul Uniunii. Indiferent de locul în care se găsesc persoanele respective, ele trebuie să beneficieze de produse de înaltă calitate atunci când vor cumpăra produse de asigurări trebuie să fie destul de bine informați și trebuie să primească informații suficiente de la companiile de asigurări. Foarte important este însă să stimulăm libera concurență și uh, să îmbunătățim capacitatea asiguratorilor din întreaga Uniune Europene de a putea să ofere produsele peste tot. Aș vrea să menționez de asemenea și faptul că această directivă ar putea să ajute la discuția despre costuri și să fie destul de informații acest producător despre costuri, de aceea am votat pentru. Mulțumesc, domnul Hannan are cuvântul. Onorevole Hannan. Yes. Domnule Hannan, mulțumesc, domnule președinte. Finalizarea pieței unice de servicii înseamnă două lucruri complet diferite. Mulți ar înțelege că asta înseamnă comerț liber și servicii libere. Poți să vinzi un produs într-un stat membru și poți să-l vinzi și în alte state membre. Deci o recunoaștere reciprocă a produselor. Dar nu asta este în acest raport. În acest raport avem ideea unei structuri de reglementare comune. Și în loc să încurajăm libera circulație a bunurilor, stabilim niște reguli în ceea ce privește protecția consumatorilor care să fie aplicate pe toate piețele. Deci creăm un, o piață mult mai uh, restrictivă și mai reglementată. Asta este uh, greșeala, asta este eșecul fundamental al uh, pieței comune de la bun început, pentru că luptăm, în loc să luptăm pentru interesul consumatorului, luptăm pentru interesele companiilor mari. Și de aceea sper ca țara mea să iasă din Uniunea Europeană. Domnul Arnott. This report does... Acest raport cere ca nivelul protecției consumatorilor să fie ridicat și sigur salut acest lucru, dar face acest lucru numai în contextul reducerii nevoii de uh, măsuri naționale și reducerii capacității guvernelor naționale să ia propriile decizii pe aceste chestiuni. Este menit să crească domeniul uh, de aplicare și numărul firmelor care sunt acoperite de reglementarea europeană. Și am o problemă fundamentală din acest motiv cu această reglementare. Acest lucru s-ar face mai bine la nivelul statului membru decât la nivel european. Și am și o altă problemă. Dă Comisiei puterea de a emite acte delegate de a crea legislație fără să, care nu va trece prin acest uh, Parlament. Deci comisia care n-a fost aleasă de, mine, de nimeni va lua decizii în viitor pe acest subiect și nu Parlamentul și asta este fundamental greșit după părerea mea. Trecem acum la raportul Zuber. Are cuvântul domnul Pospisil. pane předsedající já jsem podpořil tuto zprávu protože považuji za. domnule președinte am votat în favoarea acestui raport pentru că eu consider că problema sărăciei copiilor care este în creștere în europa este una foarte gravă one six milionů dětí a protože tento trend je. mai bine de unu șase milioane de uh, copii au fost atinși de sărăcie în uniunea europeană. este o tendință în creștere deci uniunea europeană trebuie să abordeze acest subiect și să încerce să găsească o soluție. eu sunt om politic de dreapta și susțin uh, uh, politici fiscale restrictive pentru ca bugetul să rămână echilibrat dar în același timp trebuie să spunem că aceste măsuri de austeritate n ar trebui să afecteze copiii, să le crește nivelul de sărăcie uh, sau să le împiedice accesul la educație pentru că pentru viitor uh, vom crea problema unei generații care este slabă din punct de vedere social și care ar putea deveni uh, problematică. Domnul Maminkins. Paldies, președinte Kungs. Berner musnakotne. Și în autoc și eu... Mulțumesc, domnule președinte. Copiii sunt viitorul nostru și asta este important dacă nu ai copii, nu ai viitor. Prin urmare, este important ca toate politicile noastre să fie concepute și implementate în așa fel încât să putem oferi copiilor noștri o educație de bună calitate și acces la servicii și o implicare totală în societate. Dar, din nefericire, în ciuda multor proiecte și planuri diferite, uh, sărăcia a crescut, excluziunea socială a crescut în Uniunea Europeană. Sărăcia e un fenomen foarte complicat, dar este important ca statele membre, în cooperare cu Comisia Europeană, să colaboreze și să se asigure că educația și alte servicii sociale sunt disponibile pentru toți. Vă mulțumesc. Da, nu vă rog. Nu. nu. Clune. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am votat în favoarea acestui raport și mulțumesc raportorului pentru că l-a prezentat, pentru că sărăcia în rândul copiilor este extrem de gravă. Unul din patru copii din Europa trăiește sub limita sărăciei și asta nu este acceptabil. Și trebuie să facem ceva în ceea ce privește investițiile în educație, în special. Educația este cheie în uh, reducerea sărăciei. Nu e suficient să oferim școli copiilor, ci trebuie să implicăm familiile, părinții și tutorii în această misiune pentru a ne asigura că și ei înțeleg faptul că educația este biletul uh, de ieșire din sărăcie al copiilor. Uh, Uh, putem face mai multe și în domeniul asigurării locuințelor și programelor de nutriție și asigurărilor de sănătate. Cred că știm că suntem într-o societate uh, îmbătrânită și vom avea nevoie de acești copii pe viitor. Și de aceea avem obligația morală de a investi, de a investi în acești copii pentru că este în interesul, și în interesul nostru. Mulțumesc. Acum are cuvântul Mulțumesc, domnule președinte. Eurostat uh, spune că procentajul copiilor care trăiesc în sărăcie și în izolare socială în Bulgaria, România și Ungaria este de aproximativ sută. Sărăcia rândul copiilor duce la malnutriție, la abandon școlar, este un cerc vicios de excluziune socială. De aceea susțin acest raport menit să reducă sărăcia în rândul copiilor. Cred că politicile noastre ar trebui să se concentreze pe uh, eliminarea rădăcinilor sărăciei uh, în rândul copilor. Ar trebui să dezvoltăm, să susținem dezvoltarea copilor, ar trebui să susținem părinții șomeri, mamele singure, uh, și alte persoane care sunt dezavantajate. Ar trebui să investim în copii, ar trebui să existe o strategie în acest sens prin intermediul fondului social și de asemenea ar trebui să includem uh, depășirea, uh, rezolvarea sărăciei în rândul copilor în strategia UE 2020. Mulțumesc. Domnul Anderson. Domnul Ander, doamna Anderson. To vote for this report. Mulțumesc pentru acest raport care solicită statelor membre să se angajeze în reducerea sărăciei în rândul copiilor. Unul din patru copii în Europa trăiesc în uh, sărăcie. În Londra se ajunge chiar la 37%, o cifră șocantă. Mulți deputați au uh, susținut uh, cu mândrie acest raport care a solicitat accesul gratuit al copiilor la sănătate, educație și o locuință adecvată, precum și nutriție adecvată. Mâine la Parlamentul cazul uh, din Regatul Unit, uh, guvernul conservator va continua cu planurile sale rușinoase de a reduce asistența socială, ceea ce va crește numărul copiilor uh, care trăiesc sub limita sărăciei. În timpul guvernării noastre, numărul acestora scăzuse. Eu și colegii mei vom lupta în continuare pentru eradicarea sărăciei în rândul copiilor pretutindeni. Mulțumesc, domnul Polciac. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Și eu am votat pentru acest raport, chiar dacă aveam anumite dubii. S-a menționat că tendința crescătoare, tendința și numărul copilor amenințați de sărăcie crește. De aceea am susținut acest raport. Totuși, cred că statul nu poate să înlocuiască părinții și sunt foarte mulțumit că anumite propuneri nu au fost uh, votate în acest raport. De exemplu, standardul minim pentru uh, locuire. Uh, într-adevăr, e necesar ca uh, toți copiii să trăiască în bune condiții. Dacă părinții nu pot oferi această locuință, cine trebuie să înlocuiască? Statul, Uniunea Europeană? Cred că anumite apeluri la uh, Eh, securitate socială nu au fost ascultate în acest Parlament și cred că se trece dincolo de ce este posibil. Domnul Sean Kelly. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am votat în favoarea acestui raport pentru că este un raport extrem de important. Vorbim de copii aici, copii care trăiesc în sărăcie. Și acest lucru merge direct împotriva garanția, uh, garanției oferite uh, copiilor prin Convenția ONU. Trebuie să facem ceva. Atunci când copiii sunt săraci, nu pot face ei uh, înșiși ceva în legătură cu asta. Nu pot face nimic în legătură cu lipsa de mâncare, lipsa de educație, o locuință neadecvată. Copiii ar trebui să aibă ocazia să se joace, nu să facă față unor asemenea probleme dificile. Uniunea Europeană este una din cele mai bogate regiuni din lume, deci ar trebui să fim furioși că există sărăcie în rândul copiilor în această zonă. În timpul recesiunii economice, aceasta a fost o dificultate, într-adevăr, dar acum când ne revenim din recesiune, trebuie să facem eforturi în acest domeniu. Mulțumesc! A ma a jövő Európájának polgárai. A növek... Mulțumesc foarte mult! Copiii de astăzi sunt cetățenii europeni de mâine. Este o problemă foarte mare dacă astăzi copiii trăiesc în sărăcie și este înfricoșător că în secolul 21 mai avem în continuare copii subnutriți și malnutriți care, și multe boli infantile pe care nu le mai cunoșteam și care apar din nou. Este un risc foarte mare ca copiii să alunece în sărăcie și aceasta poate să fie valabil pentru multe familii, inclusiv pentru cele din uh, din uh, societatea de bază și cred că Comisia trebuie să elaboreze un plan, trebuie să fie o prioritate acest lucru, combaterea sărăciei uh, infantile și uh,

spune domnul Hannan, uh, generația mea a văzut uh, cum a scăzut uh, sărăcia, cea mai pregnantă scădere a sărăciei în lume, așa cum a fost definită de ONU. A scăzut cu două, trei, cu două treimi în ultimii 70 de ani. Și cum s-a ajuns aici? prin comerț liber, prin integrarea acestor piețe pe piețele globale și prin urmărirea Clara a uh, motivului uh, profitului uh, de către capitaliști. Îmi pare rău să redeschid acest subiect în acest for, dar practic noi nu am contribuit în niciun fel uh, la această uh, reducere a sărăciei globale. Cel mai bun lucru pe care îl putem face noi la acest Parlament este să dăm drumul geniului din sticlă, duhului din sticlă și să ne dăm pur și simplu la o parte. Doamna Dodds. Mr. President, um, I find... Mulțumesc, domnule președinte mi se pare că este un semn al timpurilor noastre că într-un raport care se concentrează pe problema foarte importantă a inegalității și sărăciei în rândul copiilor, dezbatem din nou o problemă pentru care guvernele naționale ar trebui să aibă responsabilitatea principală. Statele membre, autoritățile centrale și locale Uh, sunt cele mai potrivite să identifice nevoile și îmbunătățirile care trebuie făcute pentru a se asigura că fiecare cetățean are o, o, uh, o contribuție și o, uh, egală în societate și primește în mod egal de la societate, nu Uniunea Europeană. Nu asta se vede din concluziile acestui text. Eu am o abordare echilibrată în ce privește nevoia de egalitate. Pe de altă parte, noi credem că noi în Marea Britanie suntem uh, binecuvântați cu capacitatea de a oferi măsuri proporționale și beneficii accesibile și uh, corecte celor care au nevoie de ele, stimulente celor care vor să facă tranziția spre piața muncii și protecție pentru cei mai vulnerabili. Pe de altă parte, considerăm că creșterea economică și crearea de locuri de muncă este cheia pentru a crește calitatea vieții tuturor. Mulțumesc. Domnul Arnott. Poate credeți într-un uh, nivel înalt al funcționarilor publici. Puteți să vă opuneți privatizării, puteți să sprijiniți uh, redistribuirea uh, veniturilor și a bogățiilor, puteți să vă gândiți că beneficiile universale sunt mai bune decât cele stabilite la nivel de stat. Astea sunt multe poziții pe care le au foarte mulți, dar mie mi se pare uh, complet greșit să profităm de această problemă a sărăciei în rândul copiilor, tocmai pentru a împinge în fața aceste politici de stânga. Eu personal consider că ar trebui să facem mult mai multe ca națiune în Regatul Unit pentru a rezolva această problemă. Problema mea cu acest raport, totuși, este că uh, a avut un conținut foarte mare pe teme care sunt complet diferite de problema sărăciei uh, uh, în rândul copiilor, de aceea nu am putut să-l susțin. Mulțumesc! Și acum trecem la următorul raport, uh, politica de coeziune, domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte! Uniunea Europeană și politica de coeziune nu e vorba aici numai de un instrument al Uniunii cu ajutorul căruia putem pas cu pas să facem o echilibrare între regiuni. Desigur că și aceasta este unul din scopuri, dar este necesar și uh, pentru a putea să excludem marginalizarea socială, să facem mai multe eforturi. Eu susțin de aceea acest raport pentru că acesta aduce un impuls pozitiv pentru a putea rezolva problemele societăților uh, marginale și a grupurilor marginale. Cu ajutorul sincronizării vom putea rezolva aceste probleme, dar trebuie în același timp să îmbunătățim calitatea informației și colectării informației și să înțelegem mai bine cât de complicate sunt problemele, să le înțelegem mai bine uh, ca atare. Și trebuie de aceea să facem mai multe eforturi. Mulțumesc! Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem tuto zprávu paní Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport al uh, colegei noastre. Uh, raportul a, a avut unele evoluții. La început părea să fie un raport uh, destul de generalist și că toate comunitățile vor fi considerate marginalizate, dar până la urmă, din fericire, acest raport a fost modificat și asta mi-a permis să-l susțin. Politica de coeziune e despre reducerea inegalităților, și a disparităților nejustificate care nu au motive naturale și cred că această politică este și o modalitate de luptă împotriva excluziunii sociale. În Cehia, în ultimii cinci ani, numărul comunităților unde se manifestă excluziunea socială s-a dublat. Este o tendință negativă

Uh, Hannan. Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte. Premisa acestui raport este una falsă. Premisa este că modul cel mai bun de a aduce comunitățile marginalizate în uh, centrul societății este prin acțiune guvernamentală și cheltuieli guvernamentale. Eu aș spune că exact opusul e valabil, pentru că asta nu face decât să aducă conflicte și dispute și face pe oameni să-și bazeze acțiunile pe aceste subvenții mai degrabă decât pe propriile lor eforturi. Cel mai bun mod de a integra oamenii este prin a le permite să facă comerț liber unii cu alții prin uh, contracte și fără intervenție. Nu există niciun sistem mai bun decât piața, așa cum a subliniat Milton Friedman, pentru a aduce la, la oaltă oameni care altfel nu se, s-ar putea să nu se placă unii pe alții. Opusul pieței uh, libere este un fel de sistem atomizat și individualist, și nu există niciun alt sistem decât piața liberă care să încurajeze empatia, care să te încurajeze să te pui în locul altcuiva, pentru că e o persoană pe care trebuie să te bazezi pentru propria ta bunăstare uh, și a oamenilor din jur. Mulțumesc, doamna Dodds. Salut acest raport care se concentrează pe asigurarea Uh, integrării comunităților uh, marginalizate într-un, în mai multe modalități. În Irlanda de Nord, uh, fondurile structurale au ajutat vectorii terorismului, practic, în societatea mea. Aici, am, uh, aici includ și Fondul Social European și alte fonduri structurale. Eu nu cred că ar trebui să ne culcăm pe laură atunci când vine vorba despre îmbunătățirea vieții oamenilor prin aceste fonduri. În Irlanda de Nord, în uh, perioada actuală de programare, uh, autoritățile de acolo au disprețuit practic uh, implementarea Fondului Social European pentru că au restricționat calificările pe care uh, trebuie să le aibă și au pus uh, bariere în calea celor care ar putea să se înscrie. Deci aici se ignoră practic beneficiile pe termen lung aduse de Fondul Social European pentru comunitățile marginalizate. Cred că este Uh, momentul ca uh, Comisia să reamintească ministrului nostru acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Carver As the only British parliamentarian... Mulțumesc. Ca deputat uh, britanic uh, anterior sunt I support Roma Gypsy traveller rights. Indeed, I will be a keynote speaker later this week at the... Susțin drepturile romilor și uh, am, voi fi vorbitor la conferința mondială a romilor de la Londra unde voi uh, susține această idee. Acest raport cere acțiune uh, europeană și într-adevăr uh, partidul meu nu poate susține acțiuni la nivel european. Pentru a rezolva această problemă Trebuie schimbate mentalitățile la nivel național și acesta este un lucru pe care voi continua să-l fac. M-am abținut la acest raport la votul general, dar am votat în favoarea unui amendament la considerentul uh, Q privind rasismul pe cu care se confruntă uh, populațiile rome. Nu sunt uh, uimit uh, de uh, faptul că conservatorii n-au votat acest proiect și mai ales dacă mă gândesc că au schimbat recent reglementările de planificare care evident prejudiciază comunitatea romilor și uh, travelerilor din Marea Britanie. Domn, domnul Arnott. M-am abținut la acest raport și m-am abținut la multe rapoarte, la multe voturi mai ales pe cele legislative uh, din acest Parlament. Sunt de acord că minoritățile sunt adesea tratate prost? Sigur că da. Sunt de acord că romii în special au fost tratați oribil în unele țări, au fost supuși unor condiții în care nimeni n-ar trebui să, fie, să se găsească, sigur că da. Cred că națiunile, popoarele ar trebui să facă mai mult pentru a uh, rezolva această agresiune, da, dar apoi mă uit la raport și raportul spune că integrarea la nivel european e soluția. Nu, integrarea în, nu se face decât uh, la nivelul de națiune, de comunitate pentru a rezolva această problemă. Așadar, raportul, după părerea mea, ratează complet uh, uh scopul său și din acest motiv m-am abținut. Mulțumesc. Trecem acum la raportul privind rolul uh, Uniunii Europene la nivelul Națiunilor Unite, domnul Baneman domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport periculos pentru că, de fapt, vorbește de puterea Uniunii Europene asupra uh, statelor membre care au fost alese de către cetățeni și care sunt suverane. Pentru numele unei Europe din ce în ce mai apropiate și unui imperiu european. Aceasta cere Consiliului de Securitate să creeze un, un loc permanent pentru Uniunea Europeană în Consiliul de Securitate. Asta însemna că și Franța ar trebui să cedeze locurile sale ca uh, reprezentant în Consiliul de Securitate permanent și aceasta ar însemna că Marea Britanie nu ar mai putea să fie în inima securității internaționale în momentul în care lumea este uh, Um, confruntată cu o amenințare fără precedent din partea ISIS. Aceasta este, de fapt, o luare de ostateci a suveranității uh, franceze și britanici și trebuie să respectăm acest uh, lucru. Noi deja am fost gata să ne cedăm uh, locul în OMC, dar acum nu putem să mai cedăm către Bruxelles locul nostru în Consiliul de Securitate. Mulțumesc! Nu-l văd pe domnul Maulu în sală, dar are cuvântul domnul Poșpisil. Mulțumesc, domnule președinte am votat în favoarea acestui raport pentru că consider că este important să ne aplecăm asupra reformei consiliului de securitate și asupra și reforme în toată Organizația Națiunilor Unite. Acest lucru este evident astăzi, având în vedere situația de securitate din Europa care se deteriorează. Vedem că anumite autorități de la noi nici măcar nu sunt în stare să reacționeze repede. Dacă raportul pe care l-am adoptat astăzi constituie un nou impuls pentru ca statele membre să exerseze presiune asupra altor state membre ONU, eu aș fi mulțumit. Eh, cred că logica este că pe care uh, Uniunea Europeană o are să aibă un loc în Consiliul de Securitate este bună, dar cred că ar trebui să continuăm dezbaterile pentru viitorul reformei Consiliului de Securitate. Oricum, situația actuală nu este bună și sper că raportul o va îmbunătăți. Domnul Mamikins. Mulțumesc, eh, domnule președinte. În ultima vreme s-a poziționat Uniunea Europeană ca o, mai mult decât o organizație majoră internațională. Ea a încercat să-și extindă influența, iar poziția Uniunii Europene este una nouă, și anume cea a unul din, ea, dintre, cele, dintre cei mai uh, activi apărători a ideilor ONU, în lupta împotriva schimbărilor climatice, schimburile culturale și alte inițiative. Trebuie să spun în același timp că ONU nu a lucrat întotdeauna eficient. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ONU a fost unul din cei mai importanți actori pe scena internațională. Ceea ce mă duce la concluzia următoare și anume că țările Uniunii Europene trebuie să colaboreze în continuare foarte activ. Mulțumesc foarte mult! Um, um, Doamna Clune, domnule președinte, rolul Uniunii Europene ne permite să acționăm într un mod, într-un mod care este menit să abordăm uh, provocările globale și schimbările climatice uh, se află printre aceste provocări. Uniunea poate ca în momente de criză să facă față acestor provocări globale, să participe mai ales prin înaltul uh, reprezentant pentru afaceri externe și securitate. Și pentru că vorbim într-un moment de mari provocări globale, ar trebui să ne reamintim pentru ce a fost creat uh, Organizația Națiunilor Unite? Pentru a păstra pacea și securitatea internațională, pentru a rezolva disputele, pentru a promova și proteja drepturile omului și libertățile fundamentale și dezvoltarea economică și socială. Și Uniunea are un rol cheie în uh, rezolvarea acestor probleme. Irlanda s-a alăturat Națiunile acum 60 de ani și faptul că am fost membri ne-a permis să facem uh, progrese în obiectivele noastre de politică externă am susținut raportul și mă bucur să continui să particip în discuții, la discuții pe măsură ce evaluăm rolul Uniunii Europene la Națiunile Unite. Domnule Neco, vinaură, la parola domnule Seymour. doamna, doamna Seymour. Mulțumesc, domnule președinte. Națiunile Unite sunt o organizație care se explică de la sine. Cuvântul cheie este națiune. UE nu este o națiune, deși unii de pe aici chiar o doresc să fie națiune. E iarăși un complot sinistru pentru UE ca să ocupe un loc în Consiliul de Securitate? Sper că nu, pentru că UE nu este o națiune și nu are ce să caute la ONU. Mulțumesc! Domnul Kelly. Mulțumesc am votat în favoarea acestui raport și sunt foarte mulțumit de el, în special pentru că sunt raportorul PPE, am fost raportor PPE pentru acest raport. Susțin faptul că dorim o mai bună cooperare și coordonare cu Națiunile Unite, în special mă gândesc că Națiunile Unite și statele membre sunt cei mai mari uh, contributori la eforturile umanitare ale Națiunilor Unite. Și uh, e dificil să reconciliem acest lucru cu faptul că uh, Uniunea a fost atacată, am văzut atacurile din Paris și în alte părți, a fost atacată de țări cărora le dăm foarte multe ajutoare. Și asta arată că trebuie să lucrăm, să facem eforturi mai mari, să ne coordonăm eforturile și cu Națiunile ca să încercăm să ajutăm aceste țări să se dezvolte pentru ca pacea să fie stabilită și uh, să se înceteze terorismul. Mulțumesc foarte mult. Macovei nu e now, and now the floor to... Doamna Macovei nu este aici, deci dau cuvântul acum domnului Hanan. Mulțumesc, domnule președinte tot se spune că federalismul a vins că ehm, cu toții trebuie să avem o flexibilitate, o abordare mai lejeră și în schimbul eh, și uite că acum se cere eh, exact contrariul, eh, conform unei definiții a superstatului, să renunțăm la suveranitatea statală. Da? Deci uh, înțeleg că nu toată lumea este uh, în favoarea uh, creării unui, unei guvernări mondiale fără, fără, fără stat, practic. Nu există nicio dezbatere politică, nu există nicio consultare și atunci credem că prin măsuri birocratice putem să creăm niște suprastructuri care lasă deoparte statul nu este posibil. Natura umană este întotdeauna mai puternică decât orice birocrație. Mulțumim, domnule Ianan. Are cuvântul doamna Doț. Mulțumesc, domnule președinte. Într-un moment de incertitudine și preocupări din Europa după uh, Uh, atacurile teroriste din Paris. Este dezamăgitor că acest raport, în ceea ce privește rolul Națiunilor Unite, se axează pe integrare și un mandat unic de reprezentare a Europei în loc să promoveze cooperarea și coordonarea Eh, spre binele cetățenilor noștri. Înainte de a promova un eh, mandat pentru ONU, se dă importanță ehm, mecanismul european în cadrul ONU. Ar trebui să ne gândim cum eh, se poate acționa ca o verigă de legătură în loc să trompetăm cu totul altceva. Europa consideră că guvernele alese de Regatul Unit și felul în care sunt apărate națiunile noastre constituie uh, interesul nostru primordial. Avem o voce unită, însă avem nevoie de o mai bună coordonare, de cooperare și, conform uh, declarației date de uh, premierul Cameron, trebuie să cunoaștem mai bine cum putem să lucrăm mai bine pe plan național pentru a uh, combate combate uh, amenințarea teroristă în Europa. Domnul Arnott. Uniunea Europeană este un fel de uh, Națiuni Unite. Nu cred. Uniuni, pentru că Europa nu poate înlocui națiunile. Deci uh, nu trebuie să reprezentăm în Națiunile Unite o singură voce. Domnule președinte, Marea Britanie are uh, rolul de reprezentant uh, permanent. Eu nu voi susține niciun fel de propunere a Uniunii Europene care să submineze poziția Regatului Unit uh, pentru că este un membru esențial al Națiunilor Unite. Deci nu putem să înlocuim prezența fiecărui stat individual din Uniunea Europeană în Națiunile Unite. Tocmai de aceea eu am votat împotriva tuturor articolelor esențiale pe această temă. Mulțumesc, doamna James. Domnul Etheridge are cuvântul. Thank you. Well... Mulțumesc. Cea mai simplă explicație de vot pe care voi da este că Națiunile Unite sunt Națiuni Unite, Uniunea Europeană nu este o națiune, Regatul Unit este o națiune suverană și sper că va rămâne Eh, tot așa. Deci, eh, întotdeauna vom vota împotriva unor măsuri precum este aceasta. Eu sper că ne vom eh, păstra națiunea suverană și întotdeauna vom păstra și un loc al nostru la Națiunile Unite. Aceasta a fost ultima de explicație de vot. Sesiunea se suspendă până la ora 15. La revedere!